Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie. Bună ziua, dragi colegi! Aș vrea să vă spun bun venit după vacanța de vară. Sper să fiți odihniți după această pauză, deși e adevărat că de data aceasta, această vacanță de vară, această pauză parlamentară a fost diferită, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri, atât în Uniunea Europeană cât și în lumea întreagă. Eu am